<clears throat> Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc să putem începe. Îmi pare bine să vă întâmpin în această după amiază și începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Aveți cu toții ordinea de zi. Este vorba de uh, vizita <clears throat> reprezentantului uh, care s-a anulat. Din păcate, reprezentantul nu a putut veni. Prin urmare, putem tăia de pe ordinea de zi acest punct și aș propune coordonatorilor să ținem ședința coordonatorilor imediat după adoptarea agendei. Dacă mai există și alte dorințe, dacă sunteți de acord, putem adopta ordinea de zi. Da? Mulțumesc! Nu am uh, informații de adăugat. Uh, toate procesele verbale de ședință sunt uh, în fața dumneavoastră. Așadar, ajungem direct la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi și anume la uh, securitatea aprovizionării cu energie și gaz. Vrem să privim acest punct mai îndeaproape și vrem să vedem ce propune Comisia, mai ales în privința uh, politicii în acest sens și am invitat o serie de experți pe această problemă uh, și uh, participă vicepreședintele Parlamentului și raportorul pe acest domeniu. Vreau să salut experții. Din păcate, domnul Bolț nu a putut veni dar este reprezentant de colegul său și de asemenea uh, îl salut pe domn profesor Bețuge. Fiecare prezentare va dura 10-15 minute și în acest fel putem să începem uh, în mod susținut pentru că înainte mai aveți ceva observații de făcut? Nu, în regulă. Atunci începem în ordinea în care sunt prezentate. Așadar, voi da cuvântul întâi domnului Mihel Șmelța. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt aici în calitate de reprezentant al grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice și gazelor. Acesta este uh, o calitate a mea, o a doua calitate este uh, ca reprezentant al uh, autorității de reglementare austriece și în această calitate uh, sunt responsabil cu unele aspecte legate de securitatea aprovizionării cu energie și gaze, inclusiv măsuri pentru evitarea crizelor energetice și, de asemenea, răspunzător cu monitorizarea. Deci, din acest punct de vedere, va fi făcută prezentarea mea. Dacă privim situația de la începutul anului acestuia, primele două săptămâni din ianuarie, și vedem ce lecții am învățat cu această ocazie, vedem că este foarte important să existe o piață internă funcțională a gazelor, în special în Europa de Est, unde piațele încă nu sunt interconectate și problemele au fost mult mai mari decât în alte state, unde uh, există o interconectare a piețelor și atunci a fost uh, mult mai ușor să existe un sistem de transport flexibil al gazelor naturale. La începutul anului <clears throat> uh, s-a constatat că este foarte important ca distribuitorii de gaze să poată cumpăra caz de pe piață și să existe o piață funcțională care să asigure securitatea transportului. În Austria am acumulat experiență în acest sens și am constatat că este mai bine să lăsăm uh, piața să se autoregleze pe cât posibil, pentru că în această situație distribuitorii și operatorii de rețea uh, găsesc multiple soluții și uh, e mai bine să se uh, procedeze așa decât să intervină imediat uh, guvernul. De aceea credem că este foarte important să lăsăm piața să lucreze cât mai mult posibil, dar acest lucru înseamnă și că trebuie să avem uh, un control foarte bun asupra situației să știm exact uh, care este oferta și care este cererea pe piață. Credem că în această situație pe care am avut-o la începutul anului, reacția la nivel european a fost foarte importantă și este bine de știut care este situația în fiecare stat în parte, să existe o privire de ansamblu pentru a se putea pregăti măsuri <clears throat> și ca statele să se ajute între ele. Așadar, uh, grupul european de reglementare a venit cu o propunere pentru un astfel de uh, regulament nou privind uh, aprovizionarea cu energie. Credem că este esențial acest lucru, cred că este foarte important să existe o definire foarte clară a rolurilor și responsabilităților și nu este vorba numai de responsabilitățile autorităților, ci uh, ale tuturor participanților de pe piață Așadar, credem că este util să existe un plan de acțiune și să avem o imagine clară a pieței. O altă chestiune foarte importantă este uh, uh, infrastructura și standardele de aprovizionare. După cum am văzut la începutul anului, uh, într-o situație de criză europeană, pentru că um, au existat uh, surse de gaz um, din nordul Europei, ce în, în acest fel infrastructura <clears throat> devine foarte importantă. Trebuie să facem însă o diferență între standardele de aprovizionare și standardele referitoare la infrastructură, pentru că apare și problema uh, concurenței. Și vom discuta care este situația cu concurența. Credem că uh, definiția trebuie să meargă în direcția uh, definirii crizei la nivel comunitar și cred că, așa cum am spus, piața trebuie lăsată să se autoregleze pe cât posibil, dar în măsura în care acest lucru nu se mai poate realiza, sigur că se impune intervenția guvernului. Este foarte important să existe un plan uh, de acțiune de prevenire și uh, planuri de acțiune în uh, Austria am pregătit un astfel de plan în 2006, unde am discutat cu toți participanții pieței și uh, toată lumea uh, s-a bucurat că există, la începutul anului exista deja acest plan, pentru că în, în planul respectiv s-au definit foarte clar responsabilitățile fiecarei părți. Și cred că propunerea de a coordona un astfel de plan la nivel european este, din nou, esențială. De altfel, este foarte important rolul grupului european de reglementare în domeniul uh, gazelor. Uh, dacă există coordonare, se poate face schimb de, informare, de informații și atunci uh, întreaga piață este coordonată. S-au impus niște clarificări și cred că regulatorii naționali se pot implica în pregătirea planurilor de acțiune uh, preventive și planurilor de acțiune de urgență, așa cum a făcut uh, <clears throat> guvernul austriac. Uh, autoritățile de reglementare naționale în Austria sunt foarte aproape de piața din acest domeniu și de aceea cred că dialogul cu autoritățile de reglementare este foarte important. De altfel, ar trebui să existe o clarificare referitoare la flux Uh, dacă s-ar putea um, accepta niște excepții și unde nu este posibil să implementăm un uh, flux cu clarificări suplimentare. Uh, în general, acest aspect este foarte important, <clears throat> mai ales în statele est-europene. Credem că trebuie să mai clarificăm și uh, alocarea costurilor, pentru că este vorba de investiții în infrastructură și uh, alte state membre <clears throat> beneficiază de investițiile dintr-un alt stat membru. De aceea trebuie să vedem foarte clar cine este responsabil pentru aceste investiții și cum se alocă uh, cheltuielile. O altă chestiune pe care am, am constatat-o la începutul anului este faptul că Uh, produs, producția de energie electrică pentru încălzire este foarte importantă și a apărut conceptul de consumator protejat. Suntem de părere însă că acest consumator protejat, uh, definiția lui trebuie să fie foarte restrictivă. Și uh, un criteriu foarte important este uh, aprovizionarea cu energie în momentul în care vorbim de administrarea unei crize în uh, situația în care avem o criză la nivel comunitar, se impun măsuri eficiente uh, mai mult decât uh, impunerea unor standarde la nivel european. Revenind la investiții, care sunt foarte importante în unele regiuni din Europa și sunt, este vorba de regiuni care au fost afectate de criză, vedem că investițiile în acest domeniu în Europa de Sud-Est Uh, îi sunt estimate la 80-90 de milioane de euro. Și dacă vom compara cu situația economică din aceste țări, vom vedea că este vorba de, uh, în Croația este vorba de 270 de milioane de euro, așadar cred că este o diferență foarte importantă. Uh, unele investiții nu sunt foarte mari, dar ele pot rezolva situația mult mai bine decât alte măsuri ce mai avem nevoie pentru a putea ține sub control o eventuală criză. Uh, cred că multe măsuri uh, sunt deja cuprinse în pachetele existente. Uh, sigur că este vorba de transparență, în primul rând, la nivelul transportului și depozitării. Este foarte important să știm care sunt stocurile și este nevoie de mai multă transparență în acest sens. De altfel, trebuie să știm care sunt uh, fluxurile um, concrete de gaze, pentru că nu este vorba numai de concurență, ci este vorba și de securitatea aprovizionării. Apoi, uh, accesul flexibil la gaze pe piață, așadar vom încerca să structurăm infrastructura mai flexibil, să uh, creștem capacitatea și uh, funcționalitatea capacităților existente și să încercăm ca gazul din uh, nordul Europei să poată fi livrat în sudul Europei și uh, să existe o administrare mai coordonată a capacităților, pentru că în acest fel vom controla situația mult mai ușor. Uh, apoi diversificarea infrastructurii, se pune întrebarea dacă trebuie să existe o politică energetică la nivel european sau uh, cum se procedează cu noile surse, mai ales în Orientul Mijlociu, uh, care sunt conectate cu Europa. Există unele avantaje uh, dacă ne-am axa pe producția internă sau dacă am folosi gaz neconvențional și apoi trebuie să ne asigurăm uh, că pachetul acesta care este foarte important uh, este susținut de investiții uh, bine făcute. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru prezentare. Ați fost foarte succint și urmează domnul von Boehmen. Aveți cuvântul. Okay. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face o scurtă prezentare de 5 minute în legătură cu piața de gaze europeană și în legătură cu incidentul din luna ianuarie anul acesta și după aceea câteva comentarii în legătură cu regulamentul pe care îl discutăm. Vă arăt în câteva imagini poziția noastră acum în Europa comparativ cu alte regiuni din lume. Acum se compară produc- producția între 2006 și 2000, până în 2030. Producția OECD Europa va scădea la până 200 de milioane de miliarde de metri cubi. Până în 2030 veți vedea că producția internă, care exclude Norvegia, va ajunge la 100 de miliarde de metri cubi până în 2030, ceea ce ilustrează uh, provocările cu care se va confrunta Europa în condițiile în care cererea de energie crește în interiorul Europei. Uh, aceste cifre sunt bazate pe perspectivele energetice 2008. Uh, mâine vom elabora uh, perspectivele energetice pentru 2009 Uh, le veți vedea în presă mâine. Uh, cererea în creștere din Europa și uh, producția în scădere sunt ideile principale. Dacă privim situația din ianuarie, ianuarie 2009, s-au pierdut în jur de 5 miliarde de metri cub de gaze în Europa și în Ucraina. Această pierdere a fost acoperită Uh, în proporție de 75% din uh, stocurile comerciale ale statelor europene din Italia, Germania și Regatul Unit. Uh, au existat și câteva rute alternative și o rută LNG din sud-estul Europei. După cum a spus antevorbitorul meu, a durat ceva vreme pentru ca piața să reacționeze total în, la început a existat uh, un răspuns puternic unde funcționa deja piața uh, în Regatul Unit și Belgia și au existat creșteri din Rusia pe alte rute spre Europa. Cu câteva zile mai târziu, Germania și Croația și alte uh, uh, au intrat și alte transporturi de gaze naturale lichefiat din uh, Turcia și a durat aproape până la sfârșitul acestei crize înainte să se realizeze fluxuri inversate din partea Bulgariei și Cehiei. Acest lucru vă ilustrează dificultățile întâmpinate, nu doar din uh, motiv tehnic, ci și dificultățile care există în contractele între companii și state. Companiile respective nu sunt obișnuite să trimită gazele invers, deci au trebuit să elaboreze contracte noi, ceea ce a durat timp. Este o lecție foarte importantă Uh, deja acum multe dintre aceste probleme au fost rezolvate sau investite în fluxuri inversate, ceea ce mi se pare un lucru extrem de util. Acum mă voi referi foarte pe scurt la regulamentul în sine. Am avut o întâlnire ministerială a IEA în 14 și 15 octombrie s-a discutat despre securitatea gazelor și a existat un, o declarație clară că trebuie să se asigure buna funcționare a piețelor cu măsuri de urgență uh, de ultimă uh, de ultim caz și trebuie să se pune accentul pe pregătirea de securitate și că IEA trebuie să monitorizeze progresul Uh, să elaboreze scenarii și analize pentru a încuraja abordările colective și, în context european, o cooperare foarte apropiată cu Uniunea Europeană. Uh, s-a observat că se evoluează de la piețele regionale din Europa, din, din America de Nord, în Pacific, spre o piață globală în care Agenția Mondială a Energiei poate să arbitreze. Uh, anumite crize care apar la nivel local pot să aibă efecte globale. Notăm de asemenea importanța exercițiilor de simulare. Uh, toate deciziile în legătură cu petrolul sunt făcute într-un Consiliu de Guvernare în care toate statele sunt reprezentate. avem exerciții uh, pentru a ne asigura că se va putea răspunde între 24 și 48 de ore după o criză. Uh, statele, avem uh, ca membri toate statele membre ale Uniunii Europene, nu vrem să se duplice munca Agenției Internaționale, Internaționale pentru Energie cu munca Uniunii Europene. Vom vedea cum uh, va acționa acest nou regulament în Europa și vom încuraja dezvoltarea europeană. Un proiect, proiectul regulamentului european de astăzi este detaliat și duce la foarte multe dezbateri uh, juridice și de altă natură. Voi face uh, remarci în legătură cu patru probleme. Infrastructură, furnizarea de gaz și încă două teme care să ne permite să acționăm rapid. În general, Agenția internațională de Energie este uh, susține această, uh, acest regulament. În legătură cu infrastructura, pentru a putea să livrăm gazul în cantitățile cerute, infrastructura trebuie să reziste la eșec. Și nu voi intra în detalii, însă am 5 comentarii în legătură cu regulamentul propus. Nu este clar dacă proiectul de regulament ea ține uh, cont de capacitate sau de volum. Volumul este suficient, nu este nicio necesară, nu este necesară uh, crearea de stocuri de backup în legătură cu furnizările suplimentare. Nu văd uh, necesitatea unei limite, perioade limite de 60 de zile de asemenea. Aceste reguli trebuie să se aplice și statelor de tranzit, pentru că statele vecine sunt dependente una de alta, însă contractele de capacitatea contractată de tranzit este suficientă. În al patrulea rând, măsurile din partea cererii pot să contribuie la uh, creșterea standardelor standardul de infrastructură trebuie să asigure livrarea tuturor gazelor necesare. Ultimul comentariu în legătură cu infrastructura privește stocarea gazelor. Stocarea gazelor este extrem de importantă, după cum am văzut în criza din ianuarie 2009. 75% eh, din această criză a fost rezolvată cu stocurile existente deja. Trebuie însă să observăm că Europa a avut noroc atunci pentru că cererea era scăzută datorită recesiunii. Gazul sub, suplimentar a venit în principal din stocuri comerciale. Aceste stocuri vor fi probabil goale la sfârșitul iernii. Ce s-ar întâmpla în cazul unei crize în luna martie, de exemplu? ar put, s-ar putea să se facă stocuri guvernamentale sau o obligație din partea industriei de a păstra o anumită cantitate de gaze în stoc în caz de criză. Însă nu dacă nu există facilități subterane corespunzătoare, aceste stocuri pot fi localizate într-un într stat vecin. În legătură cu furnizarea gazelor, acest lucru diferă de standardul de infrastructură, care se referă la spargerea unei conducte. Furnizarea de gaze se referă la uh, sursa insuficientă, la insuficiente gaze în conductă. Consumatorii protejați nu fac parte din contractele între furnizori și uh, distribuitori consumatorii se așteaptă ca gazele să fie disponibile tot timpul. De, asem- de aceea, clienții protejați trebuie să fie avuți în vedere. Nu mi se pare clar de ce această, acest regulament include standarde de furnizare. Există două standarde, una pentru cele 20 pentru cele mai friguroase 60 de zile în ultimii 20 de ani și un alt standard în legătură cu 7 zile. În unele state europene, eh, gazele reprezintă 60% din generarea de energie. Eh, în unele dintre aceste cazuri, gazele eh, reprezintă o sursă de energie pentru surse intermediare de energie. și multe dintre centralele consumatorilor privați nu vor funcționa fără gaze naturale. Există o legătură între securitatea gazelor și uh, securitatea energetică. Dacă energia nu este asigurată, atunci uh, este pusă sub semnul întrebării și furnizarea de gaze. în legătură cu fluxurile inversate. Uh, în ianuarie 2009, gazele nu puteau să circule în direcția inversă foarte ușor. Asta fie din cauza că infrastructura nu permitea asemenea fluxuri inverse sau din cauza contractelor inexistente. Aceste obstacole au fost rezolvate în mare parte acum, însă, după cum a spus colegul meu, a existat o susținere majoritară pentru asemenea măsuri. În trecut, aceste măsuri nu erau făcute pentru că regulamentul spunea că aceste investiții trebuie finalizate, finanțate de către utilizatorii dintr-un stat și utilizatorii dintr-un alt stat urmau să beneficieze. Această problemă a fost eliminată cu acest regulament și ni se pare un lucru extrem de bun. Însă, regulamentul merge prea departe Uh, cerând ca toate interconexiunile să fie reversibile. Pe de altă parte, reversibilitatea conectărilor nu poate să nu fie suficientă dacă nu există suficient flux de gaz în conductă. Vrem să nu am vrea să existe un standard pentru fiecare stat mediu înainte de implementarea unui standard european în legătură cu crizele, uh, trebuie să uh, existe un răspuns foarte prompt pentru a evita o lipsă de gaze naturale. Uh, dacă există o întrerupere de energie, reîntoarcerea la furnizarea de energie electrică este foarte ușoară, însă în cazul gazului această procedură este mult mai greoaie. Trebuie să susținem exerciții și formarea uh, uh, utilizatorilor și uh, statelor membre. Este vital ca uh, și electricitatea să facă parte din acest, uh, din acest regulament. Mulțumesc pentru aceste prime informații. Mulțumim și pentru evaluarea propunerii. Dau cuvântul domnului Kramer. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să am ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră astăzi. Voi încerca să fiu cât mai succint și cred că anumite puncte au fost deja menționate de antevorbitorii mei, deci ar putea să mă descurc în timpul alocat. În primul rând, este foarte clar faptul că gazul este o componentă crucială a furnizării de energie și tocmai de aceea suntem aici. Gazul este cel mai curat combustibil fosibil, deci cu toții ne-l dorim. De aceea, din punctul nostru de vedere, este logic și important ca guvernele să stabilească un cadru care să vizeze competitivitatea uh, piețelor de gaze inter, uh, naturale și mă refer aici la uh, activitatea foarte importantă care deja s-a realizat în acest uh, sens. Dar subliniez că trebuie să muncim în continuare pentru, că, pentru a ne asigura de implementarea pachetului 3 și pentru a vedea interconectarea între ceea ce discutăm noi astăzi și implementarea pachetului 3. Bineînțeles, există această siguranță a furnizării este o problemă importantă. Cum și uh, în ce mod trebuie să fie ea uh, realizată? Companiile de infrastructură investesc pentru că, bineînțeles, consumatorii doresc și furnizorii și um, consumatorii doresc ca gazul să treacă de la punctul A la punctul B, firește. Există împrejurări speciale care ar putea conduce la o decizie de guvern pentru a avea uh, o infrastructură suplimentară, dar atunci se pune întrebarea unde vrem uh, infrastructură suplimentară, ce fel de infrastructură ar trebui să fie, ce anume, care sunt problemele care nu pot fi rezolvate în momentul de față pe piață. Deci acestea sunt uh, întrebările pe care trebuie să ne le punem. Credem că această regulă final minus 1 este o regulă destul de proastă pentru a ajunge la un răspuns. Bineînțeles, gazul trebuie să ajungă la timp pentru a ne asigura că această infrastructură adițională este chiar uh, folosită și apoi să mai pune întrebarea cine plătește. Deci trebuie să existe niște reguli de finanțare clare care să um, asigure o competitivitate între statele membre și companii. Și în cele din urmă care este legătura cu regulamentele existente, cu implementarea pachetului 3 și cu regulile și regulamentele deja existente în anumite state membre și la nivel comunitar. Bineînțeles, trebuie să evităm orice investiție inutilă cu bani publici Considerăm că acest lucru se poate face printr-un dialog continuu între guvern și industrie și noi avem uh, disponibilitatea de a contribui la acest dialog. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnule Kramer, pentru aceste informații precise și uh, dacă mai avem timp vom uh, continua discuția după aceea. Acum vreau să dau cuvântul domnului profesor dr. Marc Oliver Betzüge, director al uh, Institutului de Cercetare pentru Economia Energetică de pe lângă Universitatea Köln. Domnule profesor, aveți cuvântul, puteți începe. I'm glad to be here to uh, give you uh, some to give you uh, some Mulțumesc, mă bucur că am venit. Vreau să vorbesc despre două subiecte. În primul rând, în uh, Köln am făcut o analiză a crizei pentru a avea informații suplimentare față de ceea ce au spus antevorbitorii și, în al doilea rând, aș dori să folosesc aceste rezultate din analiză și din simulare pentru a vă oferi un punct de vedere pentru uh, regulamentul, propunerea de regulament. Așa cum s-a spus, în ianuarie a existat o criză uh, a gazelor provenite din Ucraina și, ca urmare, a existat o schimbare majoră a fluxului de gaze la nivel european. În mod normal, uh, fluxurile în timpul iernii sunt de la est la vest și avem aici uh, un model optim de reacție a pieței la această criză și aici se propune o schimbare de direcție uh, a fluxurilor de la est la vest. De asemenea, Rezultatele noastre confirmă pe o parte ceea ce s-a spus și s-a arătat până acum. Modelul arată clar că folosirea de stocării, au, mai ales de către Germania și Italia, au fost absolut cruciale. Modelul arată de asemenea două elemente importante și acest model optim uh, ne arată că ar fi fost imposibil să furnizăm gaze către Europa de Est pe deplin, chiar dacă ar fi existat un plan uh, de acțiune, pentru că există niște restricții ale rețelei. Deci ar fi fost imposibil să trecem peste criză. Uh, Modelul nu poate fi comparat cu criza reală, bineînțeles, pentru că nu am avut toate datele necesare, dar vedem foarte clar că era imposibil în cadrul crizei să se evite problemele din cauza restricțiilor fizice. Al doilea punct care se poate observa este că în cazul unei reacții uh, optime, în special în ceea ce privește stocarea uh, de către Italia, uh, Acestea au fost folosite în mare măsură în timpul crizei, ceea ce ridică anumite semne de întrebare. În cadrul acestui model am calculat și impactul al costului marginal pentru furnizarea de gaz către uh, regiunile Uh, de la granițele externe ale Uniunii și ceea ce puteți vedea aici este că în, punctele, în părțile roșii acestea nu au putut fi deservite de către model în timpul uh, crizei și de aceea au existat și au apărut probleme acolo. De asemenea, ceea ce nu se poate vedea din cauza unei probleme cu fișierul este că cauzele care au fost uh, observate uh, la uh, punctul comercial german corespunde cu analizele noastre și anume că întreaga parte de nord-vest a Europei nu a fost afectată de această criză. Deci criza s-a concentrat în special în partea este europeană. S-a spus deja că aceste fluxuri inversate au fost cruciale. Uh, și că, din păcate, nu toate țările au putut face acest lucru, așa încât am făcut o altă simulare pentru aceeași perioadă de 14 zile și am sugerat că toate conductele pot să suporte fluxuri bidirecționale și ceea ce se vede de aici este că chiar dacă uh, reușești să ai uh, fluxuri bidirecționale peste tot, tot ar apărea probleme și ar fi apărut probleme în cazul acestei crize din ianuarie. Deci fluxurile bidirecționale nu rezolvă practic problema în întregeme. Cel mai important flux bidirecțional este acela din Turcia către Bulgaria. Și dacă mă întorc un pic, puteți vedea uh, această conductă care furnizează gaz României și Bulgariei și care a redus punctele roșii de pe hartă. Deci este nevoie de o infra infrastructură suplimentară pe lângă aceste fluxuri bidirecționale. S-a spus de asemenea că rolul um, stocării a fost foarte important și s-a spus și că Europa a avut noroc într-o anumită privință. Ceea ce se vede aici este uh, nivelul de depozitare, de stocare pentru mai multe uh, țări europene pentru iarna lui 2008 și iarna lui 2009 și ceea ce se poate vedea este că nivelul de stocare la finalul lui aprilie 2009 a fost mai scăzut decât în aprilie 2008. Iar uh, iernile 2007, 2008, 2008, 2009 au practic temperaturi similare, deci uh, avem în momentul de față nivel de stocare mult mai mic decât în anul anterior într-o situație normală. Și acest lucru reprezintă o problemă pentru că a existat un element suplimentar care a ajutat și anume criza financiară, ceea ce a dus la o scădere a cererii. Și aici am făcut o simulare a nivelului de stocare, așa cum ar fi fost el dacă cererea din 2008-2009 ar fi corespuns cu cea din 2007-2008. Și în cazul același, chiar cu aceleași temperaturi, am fi rămas fără gaz la finalul lunii aprilie ceea ce sugerează că o iarnă mai grea în februarie și în martie ar fi dus la o cantitate insuficientă de gaz pentru Europa și atunci am fi, dacă avem o iarnă și mai grea, în mod clar vom avea probleme serioase. Evident, este o ilustrație care um, se extrapolează pe baza cererii și ofertei pe care datelor de referitoare la cerere și ofertă. Dar în mod clar se vede că stocarea joacă un rol important în atenuarea efectelor crizei. Care sunt lecțiile pe care trebuie să le tragem din această simulare? După cum am spus, modelul nostru este o lume ideală, pe care o comparăm cu ce s-a întâmplat de fapt în realitate. Și reacția industriei gazelor uh, față de criză este destul de aproape de ceea ce am simulat noi. Există anumite probleme legate de utilizarea gazelor stocate de Italia, dar în afară de asta, credem că industria gazelor a făcut tot posibilul, având în vedere restricțiile impuse de infrastructura existentă. Și cooperarea din cadrul industriei a fost foarte bună și foarte eficientă, având în vedere rezultatele crizei în uh, lumea reală. Dar, în mod clar, uh, este nevoie de alte măsuri. În primul rând, în cazul unei crize, dacă trebuie să se uh, inverseze fluxurile, există niște obstacole, niște probleme care ar împiedica acest lucru. Uh, și pentru a îmbunătăți securitatea uh, furnizărilor, trebuie să se rezolve aceste probleme și aceasta este cea mai mare prioritate. În al doilea rând, nivelurile de stocare au fost la un nivel critic și chiar uh, insuficient dacă iarna ar fi fost mai friguroasă și sau dacă ar fi existat o cerere mai mare, deci dacă n-ar fi existat criza economică și sau dacă criza respectivă ar fi durat mai mult de Uh, cât 14 zile. Deci acesta este al doilea punct uh, care ne îngrijorează. În al treilea rând au existat limite în ceea ce privește solidaritatea transfrontalieră. Am uh, menționat cazul Italiei și a fost un caz și în Slovacia, deci această solidaritate transfrontalieră este a treia problemă. Cum se poate menține ea în cazul unei crize prelungite? Uh, acesta este o problemă extrem de importantă și al patrulea punct care ar trebui rezolvat este că există o complexitate inutil de mare pentru gestionarea crizei. Și uh, aceasta se datorează unei armonizări insuficiente și unei transparențe insuficiente, ceea ce înseamnă că o reacție rapidă în fața crizei este dificilă. Deci totul trebuie să se rezolve la nivel înalt și ar fi mult mai util dacă am avea reguli clare ale jocului pentru cazul unei crize. Și poate ar fi bine să se elimine și anumite constrângeri care sunt impuse companiilor. Pe baza acestor lecții, am dorit să facem și noi câteva comentarii legate de propunere. În general, uh, credem că este foarte bine să avem o abordare europeană la această problemă și principiul subsidiarității pentru uh, criză este foarte bine formulat. Suntem convinși de asemenea că standardizarea, armonizarea și coordonarea în Europa este foarte bună pentru gestionarea crizelor viitoare. Mai mult, ar uh, fi bine și e loc de îmbunătățiri în următoarele privințe. În primul rând, prețul a arătat că firmele competitive au reacționat foarte rapid la ceea ce s-a întâmplat pe piață. Și dificultatea a fost uh, în obținerea drepturilor de transport. Deci, acestea sunt cele mai bune modalități de a asigura utilizarea gazelor acolo unde ele sunt uh, cel mai căutate. Deci ne îngrijorează aceste planuri de uh, urgență, pentru că dacă sunt prea inflexibile, ar putea fi chiar uh, în dauna uh, pieței, pentru că flexibilitatea este extrem de importantă. Și tocmai de aceea ne îngrijorează acest lucru. În al doilea rând, nu suntem convinși că în timpul crizei intervenția statelor sau a Comisiei ar duce neapărat la o comportare eficientă pe piață sau la o alocare eficientă a volumelor. În al treilea rând, așa cum s-a mai spus deja, um, capacitatea bidirecțională nu este neapărat eficientă din punct de vedere economic în toate părțile și nu este necesară peste tot. Deci este important să evităm uh, investiții inutile și uh, criteriul N-1, așa cum a fost el propus, nu pare să fie suficient din punctul nostru de vedere pentru a garanta siguranța ofertei, în special dacă analizăm situația din ianuarie. Deci credem că acest criteriu de unul singur nu va fi suficient, s-ar putea chiar să fie o piedică, pentru că anumite uh, state membre ar fi în siguranță cu N-1, dar nu ar fi în siguranță în realitate. Deci credem că este nevoie de alte uh, măsuri și alte criterii. Avem și câteva propuneri În primul rând, trebuie să fac o distinție clară între segmentul de piață competitiv și segmentul de piață reglementat. Pentru cel competitiv, credem că trebuie să avem încredere în mecanismele de piață chiar și în caz de criză. Cel mai mare risc este ca statele membre individuale să se amestece în caz de criză și să se folosească de influența politică sau de drepturile pe care le au Uh, de proprietate asupra companiilor pentru a promova țelurile naționale în uh, detrimentul uh, solidarității europene. Cum am spus și înainte, noi nu credem că cea mai bună soluție la această problemă ar fi o interferență directă din partea Comisiei, ci mai degrabă ar fi mai bine să se aplice penalități pentru acest uh, comportament uh, care nu dă dovadă de solidaritate. În al doilea rând, standardizarea și armonizarea piețelor uh, reglementate trebuie să fie făcută în măsura posibil și trebuie să existe proceduri simplificate pentru toate companiile în, pe timpul unei crize. Apoi, uh, sugerăm înlocuirea lui N-1 cu o abordare uh, bazată pe uh, testarea de stres. Este similară cu modelul pe care l-am folosit noi, pentru că dacă analizăm doar N-1 la nivel național, nu vedem interacțiunea între diversele țări și imaginea de ansamblu provine doar după ce vedem uh, modelul european care uh, include toate cele 27 de state membre. Și în ultimul rând, punctul nostru de vedere este că ar trebui să ne concentrăm pe infrastructură în Europa și nu pe proceduri. Procedurile sunt utile, dar nu vor fi niciodată suficiente. Uh, Infrastructura și volumele, acestea sunt cele două elemente uh, care trebuie identificate și încurajate prin investiție, pentru că avem nevoie de ele, avem nevoie de capacități redundante și de o modalitate de a le finanța. În al doilea rând, Nivelurile de stocare sunt importante, deci trebuie să definim, să monitorizăm și, de asemenea, să contribuim la niveluri suficiente de stocare, așa cum am spus și antevorbitorii mei. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Au fost multe informații eh, succint prezentate. Acum eh, să vedem eh, ce întrebări există, cine vrea să pună întrebări. Am să dau cuvântul domnului raportor în primul rând și apoi vom vedea cine se înscrie pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Neavând uh, legătură cu uh, faptul că după ședință Uh, voi uh, încerca să ajung la niște concluzii cu raportorii. Vreau să spun în primul rând că mulțumesc foarte mult participanților de astăzi și să le spun că sunt foarte bine pregătiți, ar putea fi membri ai Parlamentului pentru că au reușit să ne uh, împărtășească într-un timp foarte scurt o uh, cantitate foarte mare de informații. Trecând însă peste acest lucru, Uh, membrii acestei comisii se bucură de faptul că fiecare punct pe care l-ați prezentat și felul în care ați prezentat punctele uh, sunt în mod clar uh, coordonate și în concordanță cu preocupările noastre. Suntem exact de aceeași părere ca și dumneavoastră. Acest lucru este foarte bun pentru că uneori la audieri ascultăm lucruri care deviază foarte mult de la direcția pe care mergem noi, dar de această dată trebuie să spun că se pare că mergem în aceeași direcție. Și acest lucru cred că este foarte reconfortant pentru noi. Există două puncte pe care aș vrea să le discut aici pentru ca dumneavoastră să puteți comenta în continuare pe marginea lor. În primul rând, este vorba de conceptul de consumator protejat. Niciunul dintre dumneavoastră nu a elaborat foarte mult pe marginea acestui punct și am vrea să ascultăm mai multe despre acest lucru. Al doilea punct este faptul că, în ciuda faptului că toți ați, să spunem, ați exprimat o oarecare doză de scepticism în ceea ce privește regula N-1 ca fiind un criteriu acceptabil. Am vrea să ne spuneți mai multe detalii. Am vrea să analizați mai detaliat această regulă și să ne spuneți care sunt dificultățile de ordin tehnic în aplicarea acestei reguli N-1 pentru a putea să o transformăm într-un instrument bun. Mulțumesc. Aș propune să adunăm întâi uh, înscrierile la cuvânt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante și succinte și sunt de acord cu ultimul vorbitor în sensul că ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe infrastructură și pe finanțarea acesteia. Cum să finanțăm capacitățile relevante pentru Europa și am da, aș avea două întrebări referitoare la acest punct. În primul rând, avem nevoie de diversificarea infrastructurii și diversificarea aprovizionării pentru a crește aceste, acest grad de aprovizionare în Europa ar trebui să uh, privim mai îndeaproape uh, sursele de aprovizionare din uh, Africa de Est și să existe mai multe terminale NLG în Europa care să colecteze aceste gaze și să le conducă în um, Europa Centrală și de Sud-Est. A doua întrebare este vorba de investiții. Este o problemă curentă cu care se confruntă acest domeniu și domeniul energetic în general pentru a se moderniza și asigura o securitate a aprovizionării. Așadar, aceste investiții în Europa sunt necesare. Unii din, unul dintre vorbitori a menționat acest lucru și a, a, con, a menționat și contribuția utilizatorilor. Uh, ce se întâmplă însă când aceste contribuții nu sunt îndeajuns, pentru că avem situația Portugaliei, de exemplu, unde se aprovizionează din terminalul LNG și de acolo uh, și acolo uh, vine gaz din surse din Spania și din uh, Algeria. S-au schimbat însă timpurile și trebuie să luăm în considerare și criza financiară, cum vom putea finanța pe viitor capacitățile necesare în domeniul infrastructurii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să susțin cele spuse de domnul raportor. A făcut o propuneri foarte clare și eu aș avea trei întrebări. În primul rând, acest concept de consumator protejat. Anul trecut, Comisia a lăsat problema deschisă la, dispoziția, la discreția guvernelor naționale. Uh, și întrebarea <clears throat> către referenți este dacă acest concept de consumator protejat ar trebui să fie definit mai restrictiv, ar trebui să se definească consumatorul protejat la nivel european sau ar trebui să lăsăm statele um, să decidă acest lucru la nivel național. Și pentru că acest lucru s-ar putea să afecteze și economia o a doua problemă care s-a discutat foarte uh, pe larg a fost cea a stocurilor de gaze și s-a făcut referire la terminalele LNG. Poate că acestea au funcție de a uh, înlocui uh, câteodată aprovizionarea cu gaze. Și vreau să întreb pe domnul Kramer și pe domnul Schmelzer cum văd ei uh, obligativitatea acestor uh, um, terminale energii și dacă uh, GNL, gaz natural lichefiat și dacă acestea ar trebui să fie extinse. Este o întrebare destul de interesantă pentru că este foarte diferit numărul de um, puncte în care se stochează gaze de la o țară la alta o țară ca Austria ați văzut că are multe astfel de puncte de depozitare, dar să vedem ce se poate face la nivel european. Și o altă întrebare pe care o am este uh, vorba de activitatea de informare pe care ar trebui să o aibă industria din acest domeniu. Ce propune Comisia? dacă ar trebui să se uh, informeze publicul, de exemplu, despre cum se um, încheie contractele. Ar trebui să existe uh, o, un grad de uh, secretizare al acestor contracte sau nu. Vă mulțumesc. Next, uh, Colegul Cimanski, aveți cuvântul. No, ja mam dwa pytania. Jedno ogólne do... Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare generală și una pentru toată lumea. Ce cunoaștem despre efectele financiare posibile ale acestui regulament, în special atunci când introducem standardul N-1? Dacă ținem cont de termenele existente în regulament acum, care va fi efectul asupra planurilor, planurilor de investiții pe termen scurt ale industriei. Există asemenea plan, o asemenea prevedere și de asemenea o întrebare pentru domnul profesor Betsuga, care a spus că în ultima criză a gazelor au apărut limitări în cooperarea transfrontalieră între state. Care a fost contextul acestor limitări? Existau restricții economice sau politice sau probleme tehnice? Care a fost motivul acestor limitări? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vom mai lua un vorbitor, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la uh, criza din ianuarie 2009. Slovacia a fost afectată de criza gazelor atunci și trebuie să spunem de la bun început că Republica Slovacă are rezerve uriașe de gaze. Deci, din punct de vedere al consumului, nu ar fi, trebu- nu ar fi trebuit să apară nicio problemă, nici măcar în timpul unei crize nu uh, ar trebui să existe probleme ca economia să funcționeze în timpul iernii. Cu toate acestea, în Slovacia nu am avut căldură. Am avut trei săptămâni de uh, șomaj industrial pentru că furnizarea de gaze, uh, stocurile de gaze erau în mâinile unor companii occidentale s-a acționat rușinos, făcându-se posibil transferul de eh, gaze prin Cehia. Tehnicienii cehi au ajutat Slovacia să depășească criza gazelor. În viitor ar trebui să nu ne intereseze numai doar unde se află acest stoc de gaze, ci și relațiile între statele Uniunii Europene și relațiile între europeni. Altfel apare primeștia ca proprietarii uh, ale rezervelor de gaze să nu permită statelor unde sunt localizate aceste rezerve să le dea drumul. Vă mulțumesc, stimați colegi. Am foarte multe nume pe lista vorbitorilor acum. Vă deranjează dacă uh, mai dăm cuvântul cuiva înainte de a da răspunsurile. Domnul Bütterhofer. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc experților pentru informațiile interesante pe care ni le-au spus astăzi. Am două întrebări. Una are legătură cu un comentariu al domnului profesor Betzüger. Ați vorbit despre lipsa de solidaritate transfrontalieră și eu aș dori să vă rog să explicați puțin mai în detaliu despre ce era vorba, în special din punct de vedere al responsa- responsabilității individuale a statelor membre de a da dovadă de solidaritate față de celelalte state membre. Cum poate fi gestionată această problemă în practică? Există obiective, are, există soluții obiective care să poată fi independente de politi- politica la zi. O întrebare pentru domnul Schmölzer și pentru domnul profesor Bețughe de la asemenea. Uh, s-a vorbit despre necesitatea unei investiții suplimentare în infrastructură. Însă nimeni nu a vorbit despre măsura în care investițiile pot fi utilizate pentru a reduce consumul de gaze. Deci investiții în utilizarea eficientă a gazelor. Cum poate să uh, cum putem să facem mai atrăgătoare utilizarea eficientă a gazelor naturale. Aceasta ar putea fi o nouă cale înainte. Și este un lucru de care trebuie să ținem cont în orice strategie comprehensivă în legătură cu furnizarea gazelor. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau cuvântul acum experților, domnul Șmelțe, pe cât de repede puteți, vă rog. Dar aș dori să încep cu definiția acestor clienți protejați. Noi credem că acest termen ar trebui să fie foarte clar și definit foarte clar în regulament. Termenul trebuie să fie interpretat într-un mod foarte restrictiv. Bineînțeles că consumatorii industriali și generatoarele de gaz, generatoarele cu gaz pot să utilizeze și alte surse de furnizare. De aceea, uh, clienții protejați trebuie să fie uh, priviți în mod uniform, inclusiv IMM-urile. A doua problemă la care aș dori să mă refer ține de cerința impusă celor care, de, care depozitează gaze. Bineînțeles că există diferențe de la un stat membru la altul, pentru că în statele membre individuale nu există stocuri de gaze și orice respons- responsabilitate impusă acestor state membre ar putea duce la costuri suplimentare. Avem o piață internă și ar trebui să fie posibil ca furnizorii să stocheze gazele transfrontalier în alte state stocarea gazelor trebuie să aibă loc pe bază contractuală și să se pună accentul pe transparența accesului la gazele stocate. Condițiile contractuale trebuie să fie deschise și publice pentru a permite tuturor operatorilor de pe piață să uh, aibă acces la capacitatea de stocare. O altă întrebare s-a referit la monitorizarea stocurilor de securitate fluxurilor de securitate. Acest lucru se referă la o situație de uh, constrângere a fluxului sau nu. Orice autoritate de reglementare trebuie să aibă o bază juridică clară pe baza căreia să colecteze datele în legătură cu furnizarea și cererea. De asemenea, în legătură cu flexibilitatea, majoritatea contractelor de furnizare au o marjă de flexibilitate de 15%. De aceea este important să știm ce volume suplimentare sunt disponibile pentru furnizori, ce alte surse au furnizorii. Reglementatorii au nevoie de aceste date pentru a vedea unde se pot folosi măsuri de piață pentru a rezolva aceste măsuri sau unde este nevoie de gestionarea crizei, care trebuie să fie o măsură de ultim resort. Poate că standardul N-1 este unul viabil. Credem că investițiile la care ne referim sunt relativ scăzute și nu suntem de părere că standardul N-1 ar trebui să vizeze disponibilitatea tehnică a furnizării. Trebuie să fie posibil ca transportatorii de gaze să utilizeze alte rute. Mi se pare necesar să existe o separare clară pentru, față de uh, standardele de furnizare. Vă mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, Aș vrea să fac și eu câteva observații. Cred că s-a discutat, de fapt, despre toate aspectele pe care vreau să le acopăr. Prima observație este cea referitoare la gazele naturale lichefiate și, și uh, baza atlantică, așa cum îi uh, spune uh, industria, care include gaze uh, lichefiate din vestul Africii. Există multe proiecte în derulare și industria încearcă din răzputeri să mărească diversificarea furnizărilor prin uh, aceste terminale de regazificare. Există, cum spuneam, multe uh, Uh, proiecte, inclusiv pe coasta atlantică, uh, un, proiect, un proiect nou în Rotterdam, uh, în Belgia și în Marea Mediterană. Deci există foarte multe progrese care s-au înregistrat. Până de curând, îngrijorarea principală era, da, e foarte bine, putem construi terminale, dar vom avea și gazele lichefiate care să vină la aceste terminale și am văzut că pe termen scurt ele sunt ajutate de creșterea uh, mare a producției de gaze uh, neconvenționale în Statele Unite și există un potențial uh, de gaze neconvenționale și în câteva state europene și atunci întrebarea este dacă se poate ajunge la o înțelegere între guverne și industrie pentru a exploata aceste resurse într-un mod productiv și responsabil. Uh, Uh, cred că am văzut că discuțiile despre gazele naturale uh, sunt un subiect foarte interesant și uh, sunt din ce în ce mai purtate. Deci această combinație de terminale de GNE poate reprezintă o soluție bună și ar putea ajuta în mod semnificativ la reducerea vulnerabilităților și întreruperii de furnizare, la fel ca și principalele proiecte care sunt deja în derulare în multe părți din Europa pentru a extinde uh, conductele existente. Ați pus uh, întrebarea referitoare la investiții. Uh, din experiența noastră cu industria, bineînțeles, investițiile reprezintă o problemă extrem de importantă. Nu uh, mai este la fel de ușor ca pe vremuri, din motive absolut evidente, dar cu toate acestea, în principiu, multe companii și fonduri de investiții sunt dispuse să investească în infrastructură. Dar întrebarea lor este care este profitul dintr-o investiție în uh, infrastructură și este el Uh, în conformitate cu riscul pe care mi-l asum și voi avea un, dacă am un contract transfrontalier, voi avea profit de ambele părți ale graniței și trebuie să spun că în momentul de față este puțin probabil și uh, trebuie să ne mai gândim la aceste lucruri și organismul de dereglementare analizează situația pe cazurile transfrontaliere pentru a avea până la urmă o investiție transfrontalieră eficientă. Am spus că există exemple care, pe care vi le-am dat de instituții care colaborează foarte bine pe baze istorice, dar este o problemă comună și trebuie să găsim o rezolvare comună. Am mai fost și o întrebare legată de stocare. Există multe inițiative de stocare, există multe proiecte în Europa, bineînțeles, uh, depinde și de calitatea solului, pentru că nu uh, toate tipurile de sol din punct de vedere geologic permit uh, stocarea, dar există nenumărate proiecte și Iarăși se pune întrebarea de utilizarea stocării și de contractul pe care trebuie să-l, să-l semnezi pentru asta. Se pune întrebarea dacă profiturile merită investiția, dar nu, asta nu înseamnă că în mod automat ar trebui să trecem la stocare obligatorie, deși cred că în analiza care ar trebui făcută, uh, pentru a vedea unde ne aflăm în anumite scenarii și sunt, sunt de acord cu vorbitorul din Köln care a menționat aceste scenarii. Uh, există momente, există o situație în care am putea adopta o măsură de care să se aplice în cazuri de criză. Uh, în ceea ce privește efectele financiare ale lui N-1, bineînțeles și asta depinde de scenarii, dar se poate spune că dacă avem o măsură atât de proastă ca N-1, ă, ea poate duce la miliarde de euro. Și ultimul punct este, da, într-adevăr, eficiența este foarte importantă și cu siguranță, companiile de infrastructură susțin um, eforturile pentru creșterea eficienței în utilizarea gazelor naturale, pentru a reduce costurile și pentru a reduce vulnerabilitatea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Buim. Thank you. I also will pick some of the... Mulțumesc și eu o să răspund la câteva dintre întrebările care s-au pus clienții protejați, cine sunt? Cred că asta e o întrebare la care trebuie să răspundă politicienii. Pe cine vreți să protejați de efectele unei asemenea crize? Din punct de vedere tehnic, aș spune că este oricine nu poate să-și asigure de unul singur uh, furnizarea. Deci consumatorii care nu sunt părți contractuale sau nu au alternative da, în cazul în care furnizarea de gaz este întreruptă. Raportorul a spus că a simțit uh, scepticism față de N-1, nu și din partea mea. Deși am pus câteva semne de întrebare legate de modul în care el a fost formulat în regulament, dar în termen general, cred că un criteriu N-1 care să spună că uh, o țară sau o regiune ar trebui să fie pregătită să facă fața um, unor probleme uh, cu infrastructura este un lucru foarte bun. Bineînțeles, trebuie analizată situația mai în detaliu, ce anume ar trebui făcut, să avem uh, um, conducte pentru uh, GNL sau uh, Uh, alte tipuri de conductă, aceste lucruri nu intră în discuție, dar ideea că infrastructura trebuie să fie rezistentă și să facă față uh, oricăror întreruperi este un principiu foarte bun. În ceea ce privește stocarea, așa cum a spus deja domnul Kramer, există multe inițiative în derulare. Aș spune că nu aspectele comerciale le împiedică, dar multe dintre aceste inițiative sunt greu de realizat pentru că nu sunt uh, în, nu sunt în domeniul meu de experiență și există obstacole în calea lor, deci nu aș vrea să impun uh, o obligație de stocare tuturor statelor membre dacă încă nu este clar uh, Uh, ce va face piața în urma acestor uh, inițiative. Și cred că ar trebui, atunci când vorbim de lucruri obligatorii, ar trebui să analizăm situația uh, țară cu țară sau pe baze regionale pentru a vedea care este necesarul pentru a trece de criză. Și pentru unii stocarea uh, obligatorii, este bună, așa cum a hotărât, spre exemplu, Italia sau Ungaria, dar nu este o soluție universală, depinde de împrejurările în care se găsește fiecare stat în parte. În ceea ce privește GNL-ul, da, am văzut multe uh, facilități și multe conducte pentru GNL. Uh, unele dintre ele au fost deja menționate și Regatul Unit este un exemplu foarte bun de capacitate GNL care poate folosi interconectarea pentru a furniza GNL uh, Europei de Vest, dar trebuie să spunem că există și un fel de expunere la piața internațională, pentru că există conducte, există conexiuni de la uh, punct la punct și uh, GNL-ul este mult mai flexibil în ceea ce privește sursele. Pentru că în momentul de față avem mai multe surse în Orientul Mijlociu, în Africa și așa mai departe. Deci deocamdată nu reprezintă o îngrijorare, dar pe viitor trebuie să ne gândim că ajungem uh, jucători pe piața internațională, ca și pe piața petrolului, că petrolul poate fi mutat uh, prin petroliere dintr-o parte în alta, ceea ce este un lucru bun, dar trebuie să ne gândim că el poate proveni din mai multe surse. În ceea ce privește uh, efectele financiare ale regulamentului, ați menționat deja câteva cifre referitoare la investițiile pentru fluxurile inversate și uh, impactul uh, problemelor economice. Trebuie să vă gândiți că oricum ar ieși regulamentul, uh, până la final trebuie să se împiedice problemele care ar putea fi puse gospodăriilor. Deci vorbim despre un fel de primă de asigurare pentru aceste investiții și dacă nu există aceste facilități, acest lucru ar fi o problemă. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, profesor Beținger, mulțumesc. O să încep cu întrebările care mi-au fost adresate direct și o să fac și câteva observații uh, suplimentare. În ceea ce privește solidaritatea transfrontalieră, trebuie să clarific. Din câte știu eu, nu există indicații clare că nu a existat solidaritate transfrontalieră. Totuși, modelul nostru a arătat că există anumite semne de întrebare, în special în ceea ce privește utilizarea stocărilor din uh, Italia și ceea ce s-a întâmplat uh, la finalul crizei în Slovacia. Deci aceste observații din modelul nostru corespund cu dovezile pe care le-am uh, primit din presă și uh, de la experții din industrie. Dar trebuie să spun clar că nu există o dovadă clară de lipsă de solidaritate transfrontalieră, dar cred că este un subiect important care trebuie să fie rezolvat într-un asemenea regulament. Și pentru a rezolva această problemă ar fi extrem de util să existe criterii standardizate și armonizate în toate cele 27 de state membre să știm care este nivelul de securitate care trebuie să fie păstrat. Și acest lucru se leagă și de nivelul de stocare și de modul în care acesta trebuie să fie condus. Dacă ești în miez de iarnă, cum am fost în ianuarie, trebuie să uh, iei o decizie cât gaz uh, păstrezi în continuare în uh, depozit pentru a avea până la finalul lunii martie. Deci ar fi extrem de util să avem această piață internă și aceste criterii la nivelul pieței europene, pentru că gazul poate fi transportat dintr-o țară în alta în cadrul pieței interne. A doua întrebare care mi-a fost pusă direct era legată de eficiența și cererea de gaz. Și cred că este important să subliniem o altă problemă importantă. Analiza pe care v-am arătat-o și criteriul care este propus de comisie folosește datele de cerere actuale pentru a estima securitatea uh, cererii și ofertei. Uh, în mod clar, investițiile în infrastructură durează, deci e nevoie de timp pentru ca ele să fie realizate și pe această perioadă de timp cererea se poate schimba. Poate să crească sau poate să scadă. Poate să crească, spre exemplu, din cauza unei cereri uh, adiționale din partea sectorului energetic, dar poate să și scadă din cauza uh, câștigului de uh, eficiență în uh, sectorul uh, Uh, gospodărilor individuale, așa cum ați spus. Deci, pentru a avea o siguranță, trebuie să uh, privești 10 ani în viitor, pentru a te asigura că ai niște scenarii um, realiste și pentru a te asigura că pe această perioadă investiția se justifică. Și cred că, domnule Șmelța, asta este ceea ce discutam mai devreme și asta este cea mai bună cale de urmat. S-au mai făcut și alte observații pe probleme mai generale, în primul rând criteriul R-1. N-aș vrea să spun că nu este util. Nu, este un criteriu bun, dar nu este suficient nu include perspectivele, perspectiva europeană în totalitate și încă mi este neclar cum uh, este luată în calcul interacțiunea dintre diversele state. Deci, din punctul meu de vedere, acestea trebuie să comp uh, compare cu, perspectiva, cu abordarea bazată pe perspectiva europeană. În al doilea rând, uh, acest criteriu elimină problema volumelor, care este foarte importantă și în al treilea rând, lasă loc de interpretări. Și bineînțeles, acest lucru nu este extrem de util. În ceea ce privește problema gazelor lichefiate, sunt perfect de acord cu evaluarea că o, o creștere a capacității de GNL ar uh, ajuta la o creștere a ofertei Întrebarea fiind, cine ar investi în capacități redundante care nu sunt utilizate în cadrul operațiunilor normale, ci ar putea fi utilizate doar în caz de criză? Cine le va plăti? Totuși, aș dori să subliniez de asemenea și faptul că GNL-ul nu este singura infrastructură de import care crește um, siguranța energetică. Spre exemplu, investiția cu legătura nord-sud ar putea crește volumele care pot fi transportate în Europa de Est pe un traseu alternativ în cazul în care apar probleme pe traseul Ucraina-Rusia. Uh, deci ar fi mult mai util și la fel putem discuta și despre Nabucco și despre alte uh, programe pe scară largă. S-a mai pus și întrebarea legată de nivelul de stocare, dacă trebuie sau nu să există o obligație în cadrul acestei directive și eu cred că ar trebui să fie inclusă în propunere o definiție a standardelor adecvate de stocare și trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt monitorizate la nivel european. El ar trebui de asemenea să includă prevederi și pentru ce ar trebui să se întâmple atunci când Europa ajunge la concluzia că nivelul de stocare nu mai respectă aceste criterii. Nu cred că în acest moment este deja necesar să analizăm contribuțiile directe la aceste niveluri strategice de stocare. Dar Cred că ar trebui să fie foarte clar ce se întâmplă dacă Europa consideră că aceste niveluri de stocare nu sunt suficiente și, nu în ultimul rând, aș dori să repet un, o observație pe care am făcut-o mai devreme, o întrebare legată de informațiile contestate care sunt uh, transmise sau ar trebui să fie transmise de către industrie, către comisie în cazul unei crize pentru a permite comisiei să aibă o intervenție directă pe piața gazelor. Uh, în interpretarea mea referitoare la această prevedere, eu cred că ea vizează, în primul rând, problema unei lipse potențiale de uh, solidaritate transfrontalieră. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă um, companii, firme concurente din uh, Uh, statele membre intră în sfera influenței politice și nu reacționează eficient la semnalele pieței. Bineînțeles, acest lucru ar fi uh, destul de rău pentru uh, industria gazelor din Europa. Deci, da, este nevoie de o prevedere care să acopere și acest lucru și punctul meu de vedere personal este că o prevedere legată de o intervenție directă a Comisiei este un pas prea mare. Deci ar trebui să existe un mecanism de sancționare pentru ca firmele concurente să se comporte în conformitate cu semnalele primite de pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, încet, încet se termină timpul alocat. alocat. Uh, urmează alte luări de cuvânt, dar vă rog dacă se poate pe scurt. Da, voi fi foarte succint. Aș vrea să știu cât la sută din uh, GNL-ul uh, folosit reprezintă uh, consumul e o soluție pe care ne putem baza, de exemplu, pentru aprovizionarea Bulgariei? Poate că am putea să asigurăm necesarul așa, Nu știu dacă numărul uh, total de nave la nivelul întregii <clears throat> lumi este de 300, e corect. Ar trebui să existe uh, subsidii pentru alte uh, petroliere care să transporte gaz natural lichefiat spre alte destinații. Și ce se întâmplă cu conducta Nabucco nu reușește să înlocuiască uh, dependența unui stat uh, cu dependența altui stat? Adică în loc să uh, fim dependenți de Rusia, și Ucraina, vom deveni dependenți de Azerbaijan și Turcia. Dar în concluzie, Uniunea Europeană va rămâne într-o situație de dependență și până în anul 2030 s-ar, ar fi planificată și conectarea la Africa. Mulțumesc, domnule președinte. Am o chestiune de ridicat și anume experții au spus că în momentul în care a intervenit criza energetică, de fapt am avut noroc pentru că pur și simplu am, uh, um, am fost în, în niște circunstanțe mai blânde pe care nu le putem avea în, în fiecare iarnă. Și vreau să-l întreb pe domnul profesor uh, dr. Betsuge despre detaliile acestui test la stres de care vorbea ar putea fi această metodă o înlocuire pentru metoda N-1 și ce spun experții despre uh, finanțarea acestor măsuri. Credeți că este corect ca atunci când este vorba de afaceri, companiile să facă profit și să prospere și atunci când este vorba de extinderea capacităților și uh, infrastructurii să existe um, perturbări pe piață? Adică este moral acceptabil să închidem ochii uh, și să acordăm subsidii? Ceea ce vreau să spun este că atunci când este vorba de întrebări uh, cu caracter strategic, așa cum uh, este uh, rolul pe care îl joacă gazele naturale în industria energetică. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am văzut în prima parte a prezentării faptul că uh, se asigură cel mai bine aprovizionarea în momentul în care există coordonare și ar trebui să ne bazăm pe autoreglarea pieții. Sigur că acest lucru sună foarte frumos, ceea ce nu pot să înțeleg cum se ajunge la acest lucru, pentru că dacă nu există capacitate de a transporta gazul dintr-o parte a Europei în alta, nu văd cum poate funcționa piața. Este vorba de investiții de 80 de 90 milioane de euro, dar în uh, Europa de Sud-Est această sumă ar fi chiar mică față de, fapt, de ce a fost necesar în uh, an, iernile anterioare pentru a se acoperi aprovizionarea. Și apoi uh, este vorba de interconectarea segmentelor existente în Europa pentru a face piața să funcționeze, pentru că piața funcționează pe infrastructura existentă. Ce se întâmplă dacă nu avem interconectare cu restul lumii? Sunt de acord că piețele uh, funcționale sunt soluția foarte potrivită, dar aceste piețe trebuie să funcționeze. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu uh, a pus deja una din întrebările pe care vroiam eu să le ridic și anume uh, despre această testare pe bază de stres. Uh, iar pe domnul Van Bomen, uh, care, dacă am auzit eu corect, a spus că nu este de acord cu acea limită de 60 de zile, vreau să-l întreb de ce nu. Pentru că aici este vorba de situații de urgență, nu de măsuri structurale. Nu este vorba de uh, o situație obișnuită. Eu zic că 60 de zile este un timp destul de îndelungat pentru a acționa în situații de urgență, pentru că nu este o problemă structurală în sine. Și s-a sugerat că 10% uh, din pierderile de gaze apar în cursul aprovizionării. S-ar putea ca într-o situație de criză să se piardă chiar mai mult decât atât. Nu știu care e părerea dumneavoastră. Și apoi, uh, pentru domnul Kramer, aș avea încă o întrebare. Mă întreb dacă vă dați seama, uh, dacă uh, ați auzit ultimele comentarii din presă referitoare la faptul că există mai multă aprovizionare sau ar trebui să existe mai multă aprovizionare cu gaz față de situația existentă? Și uh, care este impactul uh, aprovizionării cu GNL? Aceste aspecte ne-ar putea crea mai puțină dependență față de Est? Dar este vorba de optimism pe termen scurt pentru că e, e puțin curioasă această abordare. Sau uh, există semne că ar fi vorba de o schimbare pe termen lung pe piață? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Ford. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se referă la securitatea capacităților de stocare S-ar putea să fie o problemă de ordin local pentru mine, dar ar trebui să devină o problemă care să ne intereseze pe toți. Uh, în uh, regiunea de care răspund eu, în au existat uh, probleme serioase și a explodat una dintre aceste capacități de stocare s-a întâmplat la ora 4 dimineața într-o duminică, dar dacă s-ar fi întâmplat în orice altă zi, la orice altă oră, cu siguranță că ar fi existat multe, uh, mulți răniți și multe decese. De aceea, întrebarea mea referitoare la securitatea uh, stocurilor. În zona respectivă există o uzină foarte veche, construită în anii 60, pe o insuliță cu 45.000 de locuitori. Așadar, aș fi foarte interesată să aud uh, ce aveți de spus despre standardele de securitate și dacă aceste stocuri uh, pot face față standardelor Aș vrea să văd ce opinie aveți dumneavoastră ca experți. Pentru că chiar dacă, nu, dacă este o problemă care întâmplător a fost la mine în ogradă, cred că ar trebui să fim cu toții conștienți de ce li se poate întâmpla cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Marcus. Ultima intervenție. Mulțumesc. De fapt, întrebarea mea vine în sprijinul uh, domnului Tichister, În Olanda suntem de părere că este vorba de emergența comunității. Ce se întâmplă dacă apare o criză energetică? Aș vrea să aud uh, opiniile tuturor, pentru că ceea ce înțeleg eu este că Comisia Europeană susține 10% din uh, totalul de energie și în uh, țările de jos uh, noi avem o țintă de 20%, deci aș fi curioasă ce aveți de spus în acest sens. Vă mulțumesc. Voi da acum uh, cuvântul referenților pentru a răspunde pe scurt, dar vă rog într-un minut, două maxim. Poate puteți să vă concentrați pe întrebările puse și să nu repetați. Vreau să încep prin a discutat despre uh, finanțarea infrastructurii și investițiilor, care se <clears throat> referă la securitatea aprovizionării. Aceste investiții, practic, ar putea fi scoase pe piață. Trebuie să vedem unde este nevoie de aceste investiții și uh, cui le putem uh, da prin licitație pentru că aceste investiții au de-a face cu uh, partea de distribuție și noi vrem să existe un sistem flexibil de distribuție. Așadar, vrem să vedem uh, unde trebuie să existe aceste capacități, dar există și uh, investiții de extindere a rețelei existente, care tocmai acest lucru îl vizează să facă față unei eventuale crize. Și bineînțeles că trebuie să ne gândim și la reglementare, cum pot fi aceste investiții incluse în uh, prevederile de reglementare. Și uh, cum se poate <clears throat> cum se pot aloca în mod uh, echitabil costurile uh, nu trebuie să uităm că costurile rețelei de transport reprezintă 5 până la 7% din uh, costurile totale. Așadar, dacă acestea s-ar dubla, uh, ar uh, reprezenta mai puțin ca și sumă decât o dublare a prețului gazului pe piață. În ceea ce privește definiția crizei, experiențele pe care le-am acumulat noi, ne-au arătat că nu poate avea loc o criză dacă uh, se asigură, se garantează condițiile um, standard ale pieței. Această definiție are ca scop și uh, implicarea pieței, faptul că lăsăm piața să se autoregleze atât timp cât este posibil acest lucru și încercăm să uh, existe garantarea condițiilor <clears throat> pe piață pe un termen cât mai lung. Și atunci guvernul intervine numai în momentul în care piața nu mai poate să controleze singură situația. În ceea ce privește uh, extinderea și s-a menționat uh, conducta Nabucco, se caută soluții alternative pentru transport. Există un proiect, de exemplu, în Rusia Centrală, proiecte care, în general, vizează transportul de gaz către Europa pe rute alternative. Cu siguranță că toate aceste proiecte sunt îndreptățite și uh, pot primi finanțare. Domnul Kramer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Of all în primul rând, gazul natural lichefiat. A existat o întrebare în legătură cu Bulgaria. Din păcate, în acest moment nu am niciun răspuns clar în lipsa unui studiu specific. Însă aș dori să pun accentul pe câteva puncte care privesc gazul natural lichefiat. Aceasta este o instalație care să uh, rezolve problema furnizării de gaze. În primul rând, bineînțeles că este bine să avem un asemenea terminal, însă cine va furniza gazele pentru acest terminal și cum va funcționa un asemenea terminal? A doua problemă, problemă este dacă putem să ajungem la un aranjament de preț cu furnizorul, astfel ca această furnizare să fie competitivă, pentru că, după cum s-a subliniat mai devreme, datorită uh, creșterii pieței de gaz natural lichefiat apare situația în care marfa este diver, este uh, transferată pe piața care plătește prețul cel mai mare. Cum putem să facem aranjamente pentru a asigura securitatea furnizării pentru gaz natural lichefiat, chiar dacă nu poți să plătești cel mai mare preț pe piața ta în moment de criză? cum rezolvăm acest lucru. Uh, de asemenea, uh, transportul nu, exist, nu este o situație de constrângere pentru gazul natural lichefiat. Există o serie destul de mare de vase disponibile pentru gazul natural lichefiat. Este însă nevoie de terminale și de o furnizare de energie la un preț acceptabil. Și bineînțeles că acest terminal are nevoie de conexiuni terestre și regulamente care să permită um, investiții în aceste conexiuni terestre până la consumator. După aceea, finanțarea. Cum plătește industria? Cum se poate finanța acest lucru? Pot să folosesc doar exemplele pe care le-am văzut până acum în măsurile pentru răspuns la criză unde un stat unde există, de exemplu, stocuri de petrol. Dar nu aș vrea să fac o paralelă între petrol și gaz, pentru că sunt situații diferite, combustibili diferiți, însă există aranjamente prin care guvernul decide care este nivelul minim necesar și dacă industria nu furnizează aceste niveluri în mod normal, atunci se face un aranjament pentru a asigura că costurile efortului suplimentar sunt distribuite pe toată piața pentru a se ajunge la o soluție clară care uh, să ducă la uh, costurile pentru consumatorii particulari uh, pentru că aceste costuri să fie minime în legătură cu uh, surplusurile de gaze naturale. Apar uh, asemenea situații din când în când. Fără îndoială, situația, industria lucrează pentru a găsi oportunități pentru a uh, crea rezerve de gaze și de petrol. M-am referit la gazele neconvenționale din Statele Unite, care ajută la situația de acolo, de asemenea gazul natural lichefiat, uh, Uh, care nu merge spre Statele Unite, acum poate să se îndrepte în altă direcție. Uh, ceea ce este un lucru bun. Însă rămâne de văzut care vor fi aceste oportunități pe piața europeană. Și în final apare întrebarea dacă Europa este competitivă la nivel global ca o destinație pentru gazul natural din afara Europei competitivă nu doar financiar, ci și în sensul uh, capabilității de a construi infrastructura necesară la timp. De aceea, o bună implementare a celui de-al treilea pachet este implicată aici foarte direct. Avem cadre în toate statele comunitare pentru a construi infrastructura. Bineînțeles că industria va fi dispusă să uh, suporte aceste investiții pe termen scurt și mediu. Uh, poate există mai mult interes acum de a investi în această infrastructură. Însă, după cum am spus anterior, deseori se întâmplă acest lucru și uneori nu se întâmplă acest lucru. De asemenea, sunt de acord și cu ceea ce s-a spus în legătură cu recesiunea, că cererea de gaze naturale este mai scăzută și producția trebuie să fie mai scăzută și că problema s-ar fi rezolvat. Acest lucru nu este adevărat. Tot, toți indicatorii arată la creșterea, ne arată că va crește cererea de gaze naturale în Europa și la nivel global. Fie și din motivul că uh, Uh, resursele de gaze natural sunt finite și se uh, termină. De aceea vor trebui să fie utilizate resurse din afara Europei. În legătură cu stocarea gazelor, într-adevăr, aceasta este o problemă extrem de importantă, însă industria până acum s-a comportat exemplar, însă trebuie să rămânem vigilenți, trebuie să ne asigurăm că investim în mod uh, corespunzător în uh, păstrarea și uh, menținerea facilităților deja existente. De asemenea, izolarea noilor terminale pentru gaz cu gaze natural nichefiat. Uh, trebuie să aplicăm cunoștințele acumulate acestor facilități și siguranței acestor terminale. Orice se poate face în acest sens mi se pare pozitiv. Și, în ultimul rând, în legătură cu definiția crizei, sunt de acord cu ultimul vorbitor atunci când uh, vorbim despre măsuri de gestionare a crizei, trebuie să ne asigurăm că actualele proiecte de infrastructură pentru conducte, energie, gaz natural lichefiat sunt uh, efectuate că cel puțin aceste sisteme există și după aceea trebuie să examinăm eventuale situații de criză pentru a vedea cum le putem rezolva într-un mod uh, de cooperare între industrie și autorități. Mulțumesc. O să vă rog să um, răspundeți pe scurt, pentru că nu avem timp. Uh, LNG Bulgaria. Mulțumesc în legătură cu gazul natural fiat, Bulgaria a fost ajutată de această energie importată din Grecia. Problema era că nu existau încă contractele necesare pentru tranzit către Bulgaria și acest lucru a durat uh, în jur de două săptămâni. Limita de 60 de zile, dacă sunt sau nu în favoarea acesteia. Fac o distinție, ca și regulamentul, între standardul de furnizare și standardul de cerere uh, și standardul infrastructurii. Standardul infrastructurii ține uh, de capacitatea infrastructurii. Nu este vorba despre uh, standardul de furnizare. Standardul de infrastructură nu trebuie să fie de 60 de zile, pentru că infrastructura trebuie să fie capabilă în orice moment să susțină un flux suficient de gaze naturale îmi imaginez că vor, trebuie să fie acoperite un număr, una, un anumit număr de zile în asemenea cazuri. Uh, criteriul pentru o urgență nu aș fi uh, în favoarea unui asemenea criteriu. Aș spune că guvernele și Comisia Europeană trebuie să monitorizeze, să monitorizeze pie, piața îndeaproape. Uh, piețele de obicei pot să facă față întreruperilor, doar dacă există o dovadă că piața nu va putea rezolva problema singură, doar atunci vine vremea intervenției guvernului. Un asemenea uh, un asemenea criteriu ar putea duce la speculații pe piață în legătură cu atingerea sau nu a unui asemenea criteriu. În legătură cu siguranța, domnul Kramer deja a spus deja multe în legătură cu felul în care face față industria unui asemenea caz, trebuie să ne dăm seama că în afară de gazul natural lichefiat, multe surse sunt deja multe din aceste stocuri sunt epuizate și, de fapt, gazul este reintrodus în aceste stocuri. În legătură cu furnizarea de gaze din viitor, uh, uh, constant se, găs- se descoperă mai mult gaz decât utilizăm noi. Bineînțeles că uh, această coloană se aplică pentru Europa, în Europa, majoritatea surselor de gaze naturale sunt epuizate sau în curs de epuizare. Mulțumesc, domnul Bețiuche. Which was asked. Mă mulțumesc în legătură cu testul de stres care a fost solicitat. Aș sugera una, o asemenea abordare care să includă două elemente. Primul element ar fi un model detaliat al fluxului de gaze european care să includă nivelurile uh, reale de stocare într-un moment în timp și, în al doilea rând, standarde minime de uh, furnizare pentru uh, consumatori în cazul temperaturilor extreme din săptămânile care urmează. Dacă se introduc aceste date în uh, model și se face o analiză N-1, uh, se, va putea, se vor putea, putea calcula zi, zilele până la uh, întreruperea fluxului. Acest lucru trebuie să se referă și la rutele de transport individuale și la uh, nodurile individuale. Dacă se folosesc rute multiple, care ar fi o amenințare mai mare pentru securitatea furnizării. Și dacă N-1 este denumită un, un scenariu de criză, se poate folosi uh, modelul fluxului de gaz pentru a calcula zilele până la o întrerupere a fluxului și care va fi prima țară care va suferi în asemenea caz. Și dacă și astfel vom avea una, o analiză viabilă. Eh, pivotal însă este un model al fluxului de gaz care să fie actualizat. În al doilea rând, în legătură cu finanțarea, părerea mea personală este că Ehm, marii consumatori trebuie să plătească pentru aceste capacități suplimentare. Trebuie să existe anumite eh, norme în legătură cu aceste capacități suplimentare și aici mi se pare important să existe coordonare europeană pentru a se evita investițiile în exces ineficiente în aceste capacități. În al treilea rând, aș dori să adaug la ceea ce a spus domnul Kramer în legătură cu dezvoltarea pe termen lung a um, pieței globale de gaze naturale. Acum vedem că gazele naturale um, sunt utilizate din ce în ce mai mult. Modelele noastre arată că gazul natural lichefiat uh, va crește uh, comer din punct de vedere comercial, însă pentru Europa, pe termenul mediu și lung, gazele naturale prin conducte din uh, estul Europei sunt foarte importante pentru a uh, asigura furnizarea pe continentul nostru. Două remarci pentru a-mi încheia declarația. O remarcă în legătură cu siguranța facilităților de stocare. Există diferențe foarte mari între cali, în, în calitatea de um, care, acestor facilități care țin de geologie și care nu se pot Uh, schimba. De aceea, piața internă europeană trebuie să fie trebuie să dea deva, dovadă de sinergie pentru a crește securitatea furnizării la cost scăzut prin fluxuri interne de gaz în Europa în cazul unei crize și să se utilizeze acele stocuri care beneficiază de geolo- situația geologică cea mai bună. De asemenea, Uh, dacă nu s-ar crește dependența de un stat cum ar fi Turcia. În legătură cu Turcia, uh, fluxurile bidirecționale între Turcia și Bulgaria ar fi ajutat foarte mult cu furnizarea uh, de energie către Bulgaria și România în timpul crizei. Însă ați văzut pe slide că un asemenea flux inversat din Turcia spre Bulgaria, de fapt, crește costul sistemului în Turcia deci, solidaritatea bidirecțională din partea Turciei a costat mai mult Turcia și noi trebuie să ne asigurăm că Turcia va fi dispusă să dea dovadă de o, o asemenea solidaritate în timp de criză și să uh, fie uh, adunate fondurile necesare. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc experților foarte mult pentru furni, uh, informațiile furnizate Vreau să îmi cer scuze că i-am grăbit așa pe final. În primul rând, uh, întrebarea uh, către comisie. Comisia dorește să spună astăzi ceva, să continue dezbaterea? Da, atunci aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Știu că timpul ne presează. În primul rând, aș dori să felicit acest comitet pentru organizarea acestei audieri, care a fost extrem de interesantă și cred că toate părerile merg în aceeași direcție și în Consiliu și în Parlament, ceea ce înseamnă că există un oarecare consens referitor la progresul acestui proiect de regulament, pentru că nu am auzit pe nimeni să-l atace în principiu toată lumea spune că este nevoie ca el să fie un pic rafinat. Bineînțeles, există un număr de întrebări care, la care nu este ușor de răspuns, dar este foarte clar că suntem pregătiți să îmbunătățim regulamentul și avem foarte multe idei bune deja. Vedem clar că infrastructura și standardele, standardele de infrastructură și de furnizare sunt două elemente cheie de care avem nevoie pentru a înțelege mai bine care este textul din propunerea de regulament și, care, și să clarificăm de asemenea anumite noțiuni. Cred că formula N-1 nu se înțelege foarte bine de la prima lectură, deci este nevoie de clarificări suplimentare. Uh, cred că există o necesitate să avem aceste standarde de infrastructură, pentru că domnul Bețoghe a demonstrat foarte clar faptul că ne lipsește infrastructura uh, necesară pentru a ne asigura că uh, piața internă funcționează bine. Deci, uh, în ceea ce privește costul, planul de redresare a oferit deja 1,4 miliarde pentru uh, Um, finanțarea interconectărilor și pentru um, noi interconectări care lipseau în uh, ianuarie. Deci, cred că ar fi bine să luăm în calcul și aceste aspecte în dezbatere. De asemenea, avem nevoie și de protejarea consumatorului și cred că trebuie să vedem cât de departe vrem să ajungem pentru a proteja consumatorul față de o posibilă criză și cred că este nevoie să avem cât mai multă armonizare cu putință și să limităm numărul de consumatori protejați pentru că altfel prețul ar fi uriaș pentru extinderea numărului de consumatori. Și apoi Cred că este important că există această corelare între gaze și electricitate. Și, de asemenea, dimensiunea regională este inclusă în acest proiect de regulament și tocmai de aceea solidaritatea trebuie să fie exprimată în termeni concreți. Uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că solidaritatea este înscrisă uh, dinainte în modul în care statele membre sunt pregătite să reacționeze la o potențială criză. Deci asta înseamnă că solidaritatea între toate părțile interesate, uh, agențiile de reglementare, statele membre, industria și așa mai departe, trebuie să existe și este nevoie ca această dimensiune regională să fie inclusă în text uh, și uh, probabil vom avea și uh, un uh, N-1 la nivel uh, regional și un uh, plan uh, de urgență la nivel național și un plan preventiv la nivel uh, regional. Deci, cred că așa ar fi cel mai util. Întrebarea este unde trebuie să includem această dimensiune regională și unde poate să ajute Comisia. Uh, deci cred că cam asta am avut de spus, dar uh, vestea cea bună este, așa cum a spus și domnul Bețioghei, că avem nevoie de un model pentru rețelele de gaze și trebuie să facem câteva scenarii pentru a vedea modul în care uh, Uniunea este afectată și care este cea mai bună reacție. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, am să dau acum cuvântul doamnei raportor de la Comisia IMCO care să ofere opinia dânsei în această problemă. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba mea maternă. Aș dori să le mulțumesc experților pentru o discuție foarte bogată, pentru că foarte multe dintre lucrurile pe care le-am discutat în cadrul Comitetului IMCO s-a discutat și aici. În primul rând, vrem o definiție clară a consumatorului protejat. Ea trebuie să fie realistă și trebuie să fie universală, să se aplice în mod egal tuturor statelor membre. În al doilea rând, ne-ar plăcea o definire clară pentru a pentru consumatorii protejați, inclusiv uh, consumatorii casnici și spitale. Dacă toți consumatorii sunt protejați, atunci nu mai e nimeni protejat. La nivelul Comitetului IMCO am discutat despre faptul că trebuie să creștem uh, securitatea furnizării de gaze prin intermediul firmelor de gaze statelor membre și al comunității europene. Deci trebuie să definim responsabilitățile fiecarei um, uh, și rolul fiecarei părți. În primul rând vrem să subliniem um, importanța și rolul mecanismelor de piață, atât în condiții de criză cât și în condiții normale. Trebuie să ne asigurăm că aceste companii uh, vor recurge la măsuri de urgență doar în ultimă instanță. Și aș vrea să mai spun câte ceva despre schimbul de informații. Noi sprijinim Comisia și suntem de acord că ar trebui să existe consultări uh, suplimentare cu Comisia înainte de a încheia contracte cu țări terțe pentru furnizarea de gaze. Membrii Comisiei IMCO consideră că acest lucru trebuie să fie inclus în uh, directivă. Solidaritatea atât cea transfrontalieră, cât și cea în interiorul unui stat membru pentru protejarea celor mai vulnerabili consumatori. Și nu în ultimul rând, nu ar trebui să uităm că siguranța furnizării de gaze nu face parte doar din problema energetică. Trebuie să avem un text care se referă și la energiile regenerabile pentru că uh, aniversăm acum uh, căderea zidului Berlinului și salutăm ratificarea tratatului de la Lisabona și mm, s-ar putea să ne confruntăm cu o criză de gaze și trebuie să fim pregătiți să ne protejăm consumatorii și să asigurăm o furnizare de gaze stabile. Trebuie să fim conștienți că foarte curând s-ar putea să ne aștepte o criză. De aceea Parlamentul European trebuie să reacționeze rapid și ne interesează ca acest regulament să fie acceptat și votat cât mai curând posibil. Ne place faptul că um, am văzut cooperare și ne bucură discuția de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Și pentru ultimele observații invit raportorul nostru să ia cuvântul. În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor încă o dată pentru că au venit să discute cu noi Mie îmi place să văd că sunt de acord cu majoritatea propunerilor și acest lucru va fi reflectat și în um, proiectul de raport. Și eu sunt de părere că prima linie de apărare și cea mai importantă în momente de criză este o piață internă a energiei uh, pe deplină integrată. Toată lumea este de acord că s-au descurcat destul de bine în timpul ultimei crize, având în vedere că uneori au avut de-a face cu restricții uh, fizice sau de reglementare. Dacă am înțeles bine, în timpul crizei de anul trecut, problema nu era lipsa gazelor în Uniunea Europeană, ci limitările fizice ale interconectărilor existente și deciziile politice care erau luate la nivel uh, național și care au împiedicat uh, curgerea liberă a gazului acolo unde era uh, necesară. Comisia a ales să rezolve aceste surse de probleme în timpul ultimei crize, dar noi în Parlament trebuie să nu uităm, să nu uităm pe cei care nu au creat probleme, ci din potrivă au contribuit la găsirea unei soluții. În ceea ce privește consumatorii protejați, oaspeții noștri ne-au spus că este la latitudinea politicienilor să-i definească și singura mea observație este mulțumesc. Sunt perfect de acord cu evaluarea care s-a făcut pentru fluxurile inversate și importanța abordării regionale și a necesității flexibilității planurilor de urgență în funcție de natura crizei, care poate să varieze în mod semnificativ. În ceea ce privește problema stocării, acesta trebuie să fie inclusă într-o propunere diferită, pentru că este un subiect extrem de complex. Și este important să se respecte confidențialitatea acolo unde aceasta este necesară. În a doua rundă de intervenție ați fost mai binevoitori cu criteriul N-1 și am luat notă de acest lucru, dar multe părți interesate din mai multe contexte ridică întrebări serioase față de acest text. Pentru că este o problemă complicată din punct de vedere tehnic, nu cred că voi, o voi include în uh, proiectul de raport, în primul meu raport, pentru a avea mai mult timp să o analizăm în profunzime. Din punctul meu de vedere, R-1 ar trebui să fie principalul factor de subsidiaritate pentru statele membre, pentru că orice model național poate să cunoască diferențe semnificative ale pieței uh, de gaz și de energie. Deocamdată, textul, așa cum uh, este legat de N-1, mi se pare că permite subsidiaritatea. O întrebare foarte importantă este împărțirea între statele membre pentru infrastructura de care beneficiază mai multe țări. Acesta este un element foarte important care trebuie să fie stabilit. Cred că pachetul pieței interne de energie prevede deja infrastructură transfrontalieră și fonduri care se dau pentru acest, acest lucru. Deci trebuie să existe o consecvență între al treilea pachet și acest regulament. Voi trimite uh, proiectul de raport la traducere miercuri